să nu ne divizăm, să fim uniți și să votăm împreună mâine pentru eliminarea barierelor de pe piața unică pentru servicii. Mulțumim foarte mult, doamnă Corața Bild. Mulțumim tuturor colegilor care au participat la dezbatere. Votul va avea loc mâine la prânz. Cu acesta Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi, și anume raportul Le Grip, și anume referitor la codul vamal al Uniunii. Și am să-i dau acum cuvântul doamnei raportor. În primul rând va avea patru minute doamna Le Grip. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, în această seară dezbatem raportul meu privind codul vamal al Uniunii și modificarea sa în urma negocierilor în trilog pe negocieri uh, cu Comisia și președința, președinția uh, Consiliului între ianuarie și mai 2013. Doresc să mulțumesc colegilor din echipa de negociere, mai ales președintelui um, Comisiei pentru Piața Internă, Malcolm Harbour, care a fost atât de important în aceste negocieri, precum și președinților cipriote și irlandeze a Consiliului. Cu toții au fost foarte implicați uh, în această intensă activitate parlamentară și împreună cred că am ajuns la un consens conform votului uh, din Comisia pentru Piața Internă, vot în unanimitate. Uniunea Vamală are un caracter capital pentru Uniunea Europeană și face parte din proiectul fondator al Uniunii, Tratatul de la Roma. Este pilonul pe care se bazează funcționarea pieței unice uh, și un, număr, un mare număr de politici comunitare și reușita, eficacitatea acestuia este importantă pentru toate statele europene. Cu această reformă, pe care sper că o vom vota mulți mâine, permitem uh, administrației vamale europene să întinerească. Codul vamal are mai mult de 20 de ani și să nu uităm, dragi colegi, schimbările majore care s-au produs în ultimii ani, accelerarea globalizării, intensificarea schimburilor comerciale, progrese tehnice și tehnologice, evoluții majore ale provocărilor cu care ne confruntăm fie că e vorba de riscuri tehnologice majore, riscuri teroriste, um, pericole sanitare, contrafacerea, contrabanda și așa mai departe. Deci, e vorba de o modernizare, simplificare cu pragmatism, uh, suplețe în aplicare, iată care sunt principiile legislației vamale, care am dorit să fie în interesul întreprinderilor, creând condiții benefice acestora. Uh, trebuie să nu se uite posibilitățile disparităților de mijloace între statele membre, ținând însă uh, ca principiu important uh, buna funcționalitate. Principii, uh, între principiile din text se consacrează mediul vamal fără hârtie și avantaje concrete legate de statutul de operator economic autorizat, care poate beneficia de simplificări importante și astfel se pot fluidifica uh, schimburile pe baza unui raport de încredere între operatorul economic și serviciul vamal. Mâine vom da Uniunii Vamale Europene instrumentele necesare pentru a coopera cât mai bine cu omologii din restul lumii, într-un mediu vamal care este din ce în ce mai global, mai ales prin crearea de mecanisme de recunoaștere reciprocă. Și aș adăuga la această listă evoluții majore, cum ar fi reforma depozitării temporare a mărfurilor pentru a da mai multă suplețe operatorilor economici în gestionarea fluxurilor de mărfuri. Cu aceste instrumente trebuie acum să mergem înainte. Procesul legislativ de reformare a codului vămilor era în pană din 2008 și, încep, și această criză economică și uh, financiară mm, care ne-a preocupat pe toți. Acum ne apropiem de sfârșit de obiectivul nostru deci se va vota acest text și va fi nevoie de voință pentru a aplica concret dispozițiile pe care le-am decis împreună cu statele membre și Comisia. Pentru că Acestea au o importanță enormă pentru continentul nostru, pentru a da pieței interne și operatorilor toate instrumentele necesare pentru a face față globalizării, care poate să ne ofere multe dacă știm să profităm de ea. Nu e vorba să, că, că ne uităm principiile. Trebuie doar să garantăm un nivel ridicat de protecție pieței noastre interne, consumatorilor, permitând astfel uh, vămilor europene să intre în secolul 21. Aș insista acum asupra unui aspect, dacă îmi permiteți, doamnă președinte. E vorba de aplicarea codului în următoarele săptămâni și luni, care va fi la fel de importantă ca și votul de mâine și tot ceea ce am făcut înainte acestui vot. Am uh, oferit comisiei un cadru um, serviciilor vamale pentru a aplica un cod cât mai bun pentru viitorul nostru, dar este esențial pentru că în faza de pregătire a dispozițiilor tehnice, a tuturor detaliilor concrete, practice, ă, care pot să ne pună probleme, toate părțile implicate să poată să participe ă, să se lucreze cu o transparență totală pentru a trece de la dezbatere și concentrare la rezultate finale în interesul tuturor. Domnule comisar, sunt sigur că asta ați spus serviciilor dumneavoastră și experții din statele membre abordează această etapă cu aceeași stare de spirit. Sper că cu toții împreună vom reuși. Mulțumesc! Merci, Madame Le Grip. Mulțumesc, domnule Grip. Are... Bine ați venit, domnule comisar Șemeta. Aveți cuvântul. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor, onorabili membri ai Parlamentului. Noul regulament pentru codul VAMAL pe care îl dezbatem în această seară este un exemplu despre cât de bine și eficient pot fi duse discuțiile interinstituțional și aduc un omagiu aici domnului Harbour și doamnei Legriff pentru că s-au obținut rezultate pozitive și pentru că au reușit să se mențină obiectivele fixate inițial, chiar și în ce privește reformarea, pentru un cod uh, modern vamal pe care mulți nu-l credeau posibil și toate acestea într-un timp scurt. Mai mult decât atât, o serie de probleme care au fost uh, identificate în timpul discuțiilor au fost rezolvate satisfăcător de, prin discuții cu toate instituțiile, ceea ce privește garanțiile sau depozitarea temporară. Putem să spunem în general că produsul final este mai bun decât cel inițial. Aș sublinia trei principii fundamentale, uneori uitate, în ceea ce privește acest cod și în comparație cu legislația actuală. În primul rând, e vorba de certitudinea juridică care este subliniată prin reguli comune consacrate în actul comun. Asta va însemna că acest cod va fi implementat peste tot la fel. Și aici vreau să subliniez echilibrul sporit care se găsește între misiunea vămilor și uh, dinamismul schimburilor comerciale. Apoi, acel mediu numit fără hârtie, pe care îl promovăm cu acest cod VAMAL și care este foarte important în comparație cu situația actuală, unde multe lucruri stau, rămân pe hârtie și nu se aplică așa cum trebuie. Această armonizare uh, și aplicare armonizată va uh, salva sau va economisi timp și bani. În sfârșit, comerțul și vămile, cooperarea lor. Asta este potențat de o mai bună vizibilitate în beneficiul tuturora. Încă o dată toată lumea este de acord cu aceste principii, însă astăzi legislația actuală nu reflectă așa de bine aceste lucruri. Iată, e nevoie de o bază juridică puternică pentru a Uh, potența și dinamiza acest uh, parteneriat în anii viitori. În sfârșit, nu trebuie să uităm că codul uh, VAMAL trebuie să devină realitate, să fie implementat efectiv și vreau să vă dau asigurări astăzi că Comisia va informa în continuare Parlamentul cât privește activitățile de pregătire și cât privește alte activități și acte legislative conexe. Comisia își propune să implice statele membre și experți comerciali printr-un proces de, transpar- eh, de consultări transparente. Mulțumesc foarte mult, doamnă Muscardini. Doamnă președinte, domnule comisar, în fine, Parlamentul votează o reformă necesară pentru uh, a eliminat dezechilibrul între operatorii de pe, mm, uh, din mediul vamal, care a mm, adus daune și consumatorilor. Am repetat de multe ori că nu poate să existe o piață unică care să funcționeze corect dacă există reguli diverse la fiecare frontieră, uh, diferențe în orele de funcționare uh, unii funcționează oficial, alții doar uh, în principiu, se aplică procente diferite de TVA. În uh, țările din sudul Mării Mediterane, uh, TVA-ul este mai ridicat și controlele mai multe. Uh, e nevoie de reguli comune, egale. Nu poate să existe o piață unică care să garanteze bunăstarea consumatorilor și întreprinderilor atâta timp cât statele membre nu participă la sistemul vanal. Sperăm că procesul de modernizare va fi rapid pentru a se recupera întârzierea acumulată dacă dorim să apărăm bunăstarea cetățenilor și dorim să îmbunătățim creșterea economică, uh, pentru că contrafacerea uh, reprezintă o piedică foarte importantă în uh, calea ei. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul oratorilor în partea grupurilor politice. Mai întâi, colega Iasloviesca din PPE. Două minute. Domnule doamnă președinte doamnelor și domnilor documentul pe care îl discutăm astăzi nu este numai un um, document uh, esențial pentru uniunea vamală ci trebuie să fie văzut ca un element pentru creșterea atractivității Uniunii Europene din punct de vedere economic. Este vorba de simplificarea regulilor și crearea de condiții pentru domeniul de afaceri. Uniunea Vamală face parte din piața unică și numai când ea va fi implementată în mod corespunzător, piața unică va putea funcționa la potențialul său adevărat. Raportul subliniază nevoia ca acest cod să fie aplicat în mod uniform în toate statele membre. De aceea am dorit ca toate statele membre să utilizeze schimbul de date electronic între serviciile vamale și uh, întreprinderi, astfel încât să se evite uh, suprapunerile procedurale. Excepțiile de la regulă ar trebui să fie posibile numai în situații excepționale. De asemenea, susținem ideea doamnei Legrip de a crea un sistem uh, astfel încât uh, întreprinderile să ofere date uh, sistemului VAMAL o singură dată. Acest lucru va fi posibil prin sistemul electronic. Acest lucru va simplifica situația, dar va îmbunătăți calitatea controalelor. Apoi, în ceea ce privește operatorul economic autorizat, acest uh, lucru va permite operatorilor să folosească sistemul simplificat, dar și să fie în conformitate cu prevederile legale. Este important ca faptul că raportul nu numai se referă la adaptarea documentului la tratate, ci se consideră că Uniunea Vamală este un instrument foarte important pentru competitivitate și pentru piața unică. Pe termen lung, um, acesta va avea un impact pozitiv asupra creșterii. Mulțumim, doamna Rapti, în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Momentul este cât se poate de propice pentru modernizarea vămilor. Raportul, deci, vine la momentul potrivit. Ne pare foarte bine. Ne pare foarte bine că domnule Gripă a venit cu un raport foarte bun, foarte bine scris, iar în special domnul Marber, Harbour a condus discuțiile în trilog foarte bine și am produs un act legislativ foarte bun, foarte echilibrat, care va ajuta pe cetățenii europeni. E bine ca aceștia să înțeleagă codul respectiv pentru că natura sa vorbim de lucruri foarte tehnice, dar îi afectează pe cetățeni direct. Este bine ca legislația să rămână fluidă, simplă, să ajute companiile în vremuri de criză și totul să se petreacă cât se poate de eficient posibil. Iată de ce este foarte bine că în aceste timpuri de criză să se răspundă desideratelor eh, cetățenilor, cum ar fi problemele legate de bunurile periculoase, de exemplu, și circulația acestora. Mai există probleme, mai există dezechilibre în anumite țări, anumite țări, deci trebuie să facă eforturi pentru modernizare. Acum a venit momentul ca aceste țări să se alinieze. Iar acolo unde, unde s-au făcut deja progrese, e bine să se continue pe calea bunelor practici iar statele membre care stau mai prost pot să se inspire de la cele care stau mai bine. Iată, un raport bun al Parlamentului nostru care sperăm noi va ajuta în punerea în aplicare a unei piețe unice autentice. Mulțumesc foarte mult, domnul Rinal, din numele grupului ALDE. Eh, Ragione la colega Rapt. Are dreptate colega Rapti și eh, colegii Moscardini și alții. Este un dosar tehnic, dar care poate uh, oferi uh, avantaje serioase întreprinderilor și cetățenii. Uh, cuvântul vamă vine de la divan, un uh, cuvânt în limba persă. Uh, E vorba de locul unde se poate aștepta pe divan. Uh, la vamă dintotdeauna se așteaptă și această așteptare reprezintă un factor de cost pentru întreprinderi uh, pentru că se pierde multă vreme și mulți bani. Sunt costuri administrative importante și uh, e nevoie de resurse și zile întregi, dacă nu săptămâni, pentru a obține ceea ce pentru mulți întreprinzători sau pentru cetățeni care uh, trebuie să scoată din vamă ceva, uh, reprezintă o, uh, o mare răsuflare de ușurare când în sfârșit reușești să scoată ceva din vamă. Această reformă a codului vamal este foarte important și ceea ce a făcut Parlamentul în trilog a fost un lucru bun și anume uh, a fondat acest cod pe anumite puncte cardinale. S-a pus uh, um, accentul pe tehnologiile informatice care pot uh, simplifica procedurile, le pot face uh, și mai uh, ieftine și faptul că și există derogări doar tranzitorii și din motive specifice. Uh, e important să există un sistem unic pentru cele 28 de state membre. Dacă nu, vom uh, avea, cum a spus doamna raportor, Uh, mai multă distanță între țările cele mai avansate și cele mai puțin avansate. Și diferențele nu pot decât să crească. Suntem de acord că nu este utilă o declarație uh, diferită pentru păstrare temporară. Uh, sunt importante declarațiile înainte de sosirea mărfurilor uh, pentru a permite un acces rapid la aceste mărfuri. Modificările aduse de Parlament sunt necesare cred că ar fi util să uh, promovăm și ideea uh, Comisiei pentru Comerț Internațional, a unui task force pilot, uh, pentru a um, începe să se creeze autoritate vamală comună. Avem o piață internă și țările care au frontiere cu țări terțe au frontiere cu aceleași obligații pentru întreaga Uniune Europeană și ar fi o realizare majoră um, care ar oferi întregii societăți uh, avantaje clare. Dar haideți să începem cu codul. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Bielan. Jednolity rynek europejski winien zapewniać spójność uregulowań w zakresie. Piața unică europeană ar trebui să asigure prevederi coerente pentru comerțul intracomunitar. Uniunea Vamală face parte din acest lucru, iar uniformizarea acesteia va crește competitivitatea Uniunii Europene în lume. Sunt pentru simplificarea regulamentului vama, regulamentelor vamale, astfel încât uh, să se evite suprapunerile. Un sistem uniform electronic va reduce costurile operațiunilor economice și va avea un uh, impact pozitiv asupra prețurilor, lucru care, bineînțeles, va fi și în beneficiul uh, cetățenilor. Trebuie să, sublin... să subliniem și importanța operatorilor autorizați În plus, um, declarațiile vamale trebuie să fie uniforme. La ora actuală trebuie să fie depuse de două ori. De asemenea, reglementările trebuie să fie clare, astfel încât să poată fi interpretate ușor. Mulțumim. Trecem la ceva, ceilalți vorbitori. Doamna Gephardt. Mulțumesc, doamna președinte. Obiectivul reformării codului uh, VAMAL a fost uh, simplificarea, modernizarea, astfel încât întreprinderile să, ai, să, să poată beneficia de, pe, de pe urma acestor facilități și a fost o bună abordare a Comisiei Europene pe care noi la Parlament am salutat-o. Însă, în propunerea Comisiei sunt incluse și anumite puncte care par să contracareze aceste obiective Mă gândesc mai ales la reglementarea referitoare la, referitoare la originea um, mărfurilor, uh, originea nepreferențială a mărfurilor este vorba de consecințe pentru uh, o mare parte uh, de, a comerțului între Uniunea Europeană și uh, state terțe și se pune sub semnul întrebării uh, ceea ce s-a prevăzut uh, până acum um, și uh, de către instituții prin, uh, la Curtea Europeană de Justiție și așa mai departe. Uh, practic s-au impus unele liste obligatorii care uh, nu sunt legate de criteriile necesare. Am putut evita asta și îi mulțumesc doamnei Le, Le Grip care la început a ezitat, dar până la urmă a fost de acord și a spus că trebuie să facem altfel lucrurile. Cred că putem intra în uh, negocieri, acum în negocierile cu Consiliul avem un compromis care ar fi putut merge mai departe, dar care poate uh, fi viabil și cred că um, situația în general va fi îmbunătățită de această propunere. De aceea uh, sperăm vom, vom susține acest uh, document și sperăm că uh, el va fi pus în aplicare cât se poate de rapid, astfel încât Uniunea Vamală să funcționeze cât se poate de bine. Mulțumim, domnul Coferati. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum au spus antevorbitorii mei, ajungem la o soluție în principiu pozitivă după un întreg proces care nu a fost deloc ușor. Și acest rezultat a fost obținut grație eforturilor doamnei raportor și celor care au colaborat cu dânsa din celelalte grupuri politice. Eu cred că acum e important Ehm, ca statutul de operator economic autorizat să existe pe baza simplificării, dar menținându-se nivelul de securitate dinainte. Și până la urmă, așa cum spunea și Evelyn Gebhardt, este important ca originea nepreferențială eh, a rămas în formula definită de tratat. Dar doresc uh, să consider că acesta este uh, doar uh, o situație temporară și nu finalitatea unui mm, proces care este o mai bună trasabilitate al oricului produs, indiferent de unde vine din lume. În fine, doresc să spun, domnule comisar, că va fi nevoie să se consolideze controlul și supravegherea din partea Comisiei, pentru că doar printr-o uniformitate în comportamente și prin punerea dispoziției dispoziție de resurse um, care astăzi nu sunt deloc, uh, pentru care nu există trasabilitate, sistemul VAMAL va funcționa perfect. Cerem um, vămilor din ce în ce mai multe, dar uh, fie că e vorba de controlul proprietății uh, intelectuale, fie că e vorba de securitate sau lupta împotriva fraudei, administrațiile VAMALE pot, se pot achita de aceste sarcini doar dacă fiecare dacă apar probleme mm, imprevizibile sau uh, neprogramabile, pot să dea sancțiunile necesare. Dacă se încalcă regula și au și resursele necesare uh, pentru a uh, încuraja agenții economici să se comporte în mod virtuos. Deci, iată, drumul abia începe Um, pentru ca acest uh, cod să aibă și cele mai bune efecte posibile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Coferati. Acum trecem la procedura spontană de luare a cuvântului. Are cuvântul acum colega Comi. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să o felicit pe colega mea, doamna raportor, pentru că sunt în favoarea acestei reforme a codului vamal al Uniunii propuse de Comisie uh, pentru a-l adapta la tratatul de la Lisabona și la evoluțiile ulterioare. Um, aplicarea omogenă a codului de statele membre este fundamentală pentru a atrage avantaje maxime pe urma pieței unice. E important să se simplifice procedurile, să se aplice proceduri informatice pentru a dezvolta un mediu competitiv um, și de creștere economică. Multe măsuri mi se pare eficace um, și permit buna funcționare a codului, cum ar fi uh, stabilirea statutului de operator economic autorizat și nevoia de a um, prevedea o declarație sumară a unui produs uh, și cred, deci, că pot sprijini acest raport și o felicit încă o dată pe doamna raportor. Mulțumesc, care cuvântul doamna Roitova. Děkuji. Já se také chci vyjádřit. Tato naší další... Mulțumesc foarte mult. Acest această ă, reformare a regulilor vamale este un instrument modern de reducere a ă, birocrației și ne ajută să desăvârșim piața unică, să avem un sistem electronic, informatic, unificat și permite firmelor să comunice cu autorități vamale din alte state membre și permite autorităților și firmelor care se conformează să beneficieze de importuri mai simple, mai eficiente. De asemenea, este important și pentru autoritățile vamale care vor putea să se concentreze mai bine pe bunurile suspecte și așa mai departe. Acest cod aduce și niște constrângeri temporale pentru autoritățile vamale. În orice caz, reguli simplificate, foarte importante și acestea pentru IMM-uri. Mulțumesc, urmează domnul Harbour. Uh, thank you, Madam President. Well, uh, as... Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de președinte al Comisiei IMCO, aș dori să mulțumesc doamnei raportor și tuturor raportorilor din umbră care au lucrat cu noi Um, și poate că tot secretariatul și personalul uh, ne ascultă în această seară pentru că a fost foarte multă muncă pentru a se ajunge la un acord. Aș dori să mulțumesc și președinției irlandeze, în absență, pentru că fără eforturile lor nu cred că am fi făcut uh, progrese atât de mari după cum spunea și doamna Gebhardt, nu sunt aspecte pur tehnice, sunt și aspecte politice importante. Aș dori să mulțumesc și domnului comisar și echipei dumnealui. Cred, cred că dumneavoastră ne-ați adus un omagiu când ați spus că, până la urmă, directiva a fost mai bună decât cea uh, cu care am început. Însă acest lucru este numai începutul. Tocmai am avut o dezbatere referitor la directiva privind serviciile. Uh, Um, un subiect um, de actualitate deja din 2006. Important uh, este, important este faptul că implementarea codului VAMAL trebuie să, de, să rămână în domeniul uh, politic al Parlamentului. Trebuie ca statele membre să implementeze acest cod uh, este un domeniu crucial pentru piața internă, dar și foarte important pentru consumatori și cetățeni. După cum doamna Muscardini spunea în mod foarte elegant, um, aspectele ce țin de contrafacere și siguranța uh, produselor um, duc, sunt din ce în ce mai mult de domeniul vamal. Iar asta face, toate aceste lucruri fac parte din misiunea generală a comisiei noastre. Mulțumesc tuturor și aspect cu aștept cu nerăbdare aprobarea cu o majoritate largă a acestui raport. Mulțumim, domnule comisar Șemeta, aveți cuvântul. President, honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Interesul Parlamentului legat de Codul Vamal al Uniunii arată cât de important este sistemul Vamal pentru Uniune, pentru uh, mediul economic și pentru societate în general. Adoptarea uh, unui act de acest tip este un pas important în orice domeniu. În domeniul Vamal, comunicarea Comisiei privind situația Uniunii Vamale a subliniat uh, importanța modernizării legislației Vamale ca un prim pas pentru a atinge obiectivul de a oferi până în 2020 deci, un uh, sistem uh, cu o performanță mai bună, mai, ro- mai robust și care să ofere aceeași calitate a serviciilor în, oriunde în Uniunea Europeană. Consider că acest nou cod uh, VAMAL al Uniunii va permite îmbunătățirea serviciilor pe care le oferă și va permite protecția cetățenilor împotriva multor tipuri de pericole și provocări. Ne vom putea baza pe sistemul VAMAL uh, pentru a-și continua munca discretă, dar vitală, într-un mod și mai eficient. Și doresc să mulțumesc încă o dată lui Malcolm Harbour pentru excelenta colaborare, doamnei Legrip pentru tot ceea ce a făcut acest raport și tuturor raportorilor din umbră, pentru că a fost un dosar uh, uh, stufos, foarte tehnic și mă bucur că uh, am reușit uh, să ajungem la compromisuri pe chestiuni atât de dificile cum sunt cele legate de uh, Uniunea Vamală. Doamna președinte, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră, numele colegilor și acum dau cuvântul doamnei raportor, Le Grip. Madame... Uh, mulțumesc, doamna președinte. La rândul meu îi mulțumesc tuturor celor care au vorbit în această seară și vreau să vă spun că am avut parte de discuții foarte interesante, foarte constructive, care arată cât de interesant este acest subiect pentru toată lumea și cât de important este subiectul acesta de îmbunătățire a procedurilor vamale în contextul pieței noastre interne, Știm bine că una dintre cheile de boltă ale creșterii și competitivității economice europene este tocmai, uh, sunt tocmai serviciile vamale și mm, s-a insistat aici foarte mult pe ideea acelui sistem unic de vamă pentru 28 de state membre. Este foarte important să avem într-adevăr o adevărată funcționare paneuropeană a vămilor noastre. Simplificarea, eficacitatea, îmbunătățirea procedurilor vamale și tot ce presupun acestea și reducerea poverilor administrative sunt tot atâtea căi de regăsire a uh, competitivității europene, obiectiv pe care nu trebuie să fie în vedere nicio clipă. În sfârșit, uh, în concluzie, uh, Aș spune că, de bună seamă, așa cum au spus și alți colegi, um, aceste chestiuni vamale pot să pară un subiect uh, arid, uh, tehnic, chiar tehnocratic și nu prea interesant, însă eu mi-am dat seama după un an și jumătate de muncă parlamentară că nu așa stau lucrurile, din potrivă subiectele vamale se regăsesc în inima intereselor economice, uh, industriale ale economiei noastre și în tot ce înseamnă și uh, serviciile deci, financiare, pentru că e vorba de taxele vamale, dar e vorba până la urmă și de interesele și protecția drepturilor consumatorilor noștri, consumatori care trebuie să fie protejați într-o lume concurențială și știm bine că concurența s-a năsprit în orice caz, mulțumesc tuturor colegilor pentru că am muncit mult și am încercat să descălcim lucrurile, iar lunile viitoare vor continua cu acte delegate, cu acte de până la plecare, așa cum a spus și um, Malcolm. În orice caz, vreau să vă dau asigurări că Parlamentul va fi în continuare vigilent pentru o bună derulare a lucrărilor. Mulțumesc foarte mult, doamnă Legrip. Dragi colegi, Votul pe marginea raportului Legrim va avea loc mâine la prânz. Ședința se suspendă și